Uh, gestionarea deșeurilor toxice. Toată lumea știe care sunt rezultatele unui proces de extracție petrolieră uh, care nu respectă mediul natural și care nu respectă uh, societățile umane din vecinătate. Uh, nu putem uh, ignora nici modul în care uh, vechile calculatoare sau televizoare ajung în Africa, venind din Europa, din Corea sau din Statele Unite, pentru a fi, să spunem, reciclate între ghilimele. Toate mișcările de recuperare a elementelor din aceste aparate se face fără niciun fel de protecție. Uh, ar trebui să ne gândim însă că există și acest liant pozitiv între uh, mediu și dezvoltare uh, durabilă. Oare care ar putea fi concluziile care s-ar putea degaja de pe urma acestei uh, audiere? Bine, ar trebui să păstrăm serviciile ecologice fosi, uh, furnizate de ecosisteme uh, pentru a putea să uh, Uh, trăim bine și sănătoși fără, înainte să fie prea uh, târziu. Însă e clar că există un preț uh, de plătit pentru toate serviciile noastre și la un moment dat uh, mediul nu le va mai putea uh, susține. Aș dori să urez uh, bun venit experților care vor contribui la discuția de uh, astăzi. Uh, sunt sigură că această discuție va fi cât se poate de interesantă. Sper că va fi una sinceră și constructivă. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru participarea la această audiere și le urez succes în toată activitatea lor. Acum aș dori să invit pe cei doi coresponsabili pentru această audiere, doamna Lovine stânga mea și doamna Țimăn, să ia cuvântul și să prezideze uh, urmar, uh, următoarea parte a audiere. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, <coughs> good morning. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Bună dimineața tuturor și bun venit tuturor la această audiere. Cum spunea și doamna uh, președinte, eu și uh, colega noastră, doamna Țimăr, uh, vom prezida această audiere. Eu sunt onorată să pot să prezidez această audiere importantă în legătură cu degradarea mediului și impactul său asupra sărăciei. Adesea, degradarea mediului duce uh, și la bogăție, însă în partea bogată a lumii. Degradarea mediului este până la urmă prețul pe care îl plătim pentru produsele ieftine uh, pe care le obținem în uh, uh partea bogată a lumii, toate acestea plătite de uh, lumea săracă. Am două anunțuri de făcut însă înainte să începem. Primul, din păcate, s-ar putea să trebuiască să plec mai uh, devreme. Atunci când voi primi un semnal, va trebui să plec în uh, Comisia pentru Pescuit, pentru că acolo uh, se discută o chestiune foarte importantă pentru pescuit. Um, acest subiect se leagă și de ecosistemele pe care suntem pe cale să le pierdem. Din păcate, doamna Yoko Brasmussen din partea Danemarce care urma să prezintă uh, un uh, uh, studiu de caz în legătură cu substanțele toxice provenite din reciclarea deșeurilor ele, electrice și electronice în țările dezvoltate. Ne-a anunțat ieri că trebuie să-și anuleze participarea la această audiere. N-am reușit să găsim pe cineva care să o înlocuiască într-o perioadă de scurtă de timp, așadar, din păcate, trebuie să trecem direct la concluziile primului studiu de caz. Haideți așadar să uh, ne continuăm acum discuția conform programului. Aș dori să-i urez bun venit doamnei Isabel Kemp, care este uh, consilier tehnic uh, șef uh, pentru inițiativa uh, de mediu legată de sărăcie uh, în cadrul programului de mediu al Națiunilor Unite cu sediul general la Nairobi. Dânsa a lucrat ca și consilier pentru drepturile omului uh, uh, pentru anumite regiuni ale lumii. A fost detașată uh, pentru acest serviciu în cadrul ONU. Dânsa a susținut uh, implementarea dimensiunii uh, drepturilor omului pentru pactul Marilor uh, Lacuri și pentru uh, regiunea acestora. Este specialistă în ceea ce privește dezvoltarea. Înainte să dau cuvântul lui Isabel, aș dori să facem o prezentare a principalelor concluzii și uh, recomandări ale evaluării uh, mileniului cu privire la ecosisteme. Toate acestea pentru prima noastră parte a uh, discuției. Aș dori să spun ceva în legătură cu ecosistemele marine care chiar se uh, degradează și care îmi sunt mie foarte dragi câtă vreme uh, sunt și membru de plin al Comisiei pentru Pescuit. Una dintre concluziile acestei evaluări uh, este că uh, pierderea serviciilor uh, de pe urma ecosistemelor reprezintă o barieră serioasă în uh, ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului pentru a reduce sărăcia, um, bolile um, și foametea. Această degradare ne demonstrează practic 85% Uh, din stocurile de pescuit sunt fie uh, supraexploatate, fie uh, pe cale de dispariție peștii sunt foarte importanți pentru sistemele, ecosistemele marine și uh, Uh, pentru lupta împotriva schimbării climatice. Cât privește uh, sursele de finanțare, Banca Mondială și FAO au publicat uh, un studiu care estimează valoarea pierderilor pentru comunitatea globală a um, ecosistemelor marine și a stocurilor de uh, pești pe care le-am supraexploatat. Anual folosim 50 de miliarde de dolari pentru că nu se gestionează așa cum trebuie uh, stocurile de pescuit, adică în câțiva ani 3, 2 uh, trilioane de dolari, adică niște sume uriașe. Uh, Uh, Izabel, uh, mă bucur să-ți pot da acum uh, cuvântul pentru prezentarea ta în legătură cu această evaluare a mileniului cu privire la ecosisteme. Izabela, um, I am very happy. Mulțumesc foarte mult, Izabela, mă bucur mult că sunt aici. Vă mulțumesc, stimați deputați, că ați organizat această sesiune. Cred că este extrem de important să vorbim despre această concepție greșită că uh, Uh, dezvoltarea și protecția mediului sunt chestii complet diferite. Cred că evaluările arată că trebuie să avem aceste politici să meargă mână în mână, pentru că ele nu sunt diametral opuse. Aș dori să îi salut pe toți colegii din uh, Comisia Europeană și din alte instituții europene și din uh, partidele politice care sunt prezenți la această audiere și aș dori să spun de asemenea că am uh, doi colegi de la biroul UNEP din Bruxelles care vor sta la dispoziție pentru discuții după prezentare. Aș dori să vorbesc pe scurt despre evaluarea ecosistemului uh, pentru mileniu, care a fost cadrul, care au fost rezultatele, cum au fost construite, care au fost urmările acestei evaluări și apoi să vorbim despre uh, inițiativa um, Sărăcie Mediu, care este o inițiativă comună pe care sunt uh, codirectoare și apoi să vorbim despre evaluările subnaționale care fac parte din uh, această evaluare a ecosistemului și care pot arăta cum uh, s-au folosit uh, aceste evaluări în Rwanda și în Thailanda pentru desemnarea politicilor acestora. Pentru început, să vorbim despre cadrul evaluării, care au fost ideile care au stat la bază. După cum vedeți, în prima rubrică avem serviciile ecosistem care sunt uh, esențiale pentru noi pentru că din ele derivă alimentele, activitățile de divertisment, uh, apa curată și așa mai departe și care, uh, la rândul lor, generează transformări directe sau indirecte. Transformările indirecte includ uh, cele demografice, economice, uh, cadrele de reglementare, avem un sistem de piață sau uh, avem un sistem de planuri, care ar fi genul de guvernanță, care, ce, ne spune, ce ne spun știința și tehnologia despre modul în care este gestionat uh, mediul și de asemenea și moduri uh, culturale sau religioase de a ne ocupa de mediul social. Apoi, uh, transformările directe, cum ar fi utilizarea terenurilor, dacă, avem, dacă vorbim despre utilizare comercială sau la scară redusă, ce fel de tehnologie folosim, ce fel de um, influențe externe, avem uh, sisteme de irigație în uh, deșert și așa mai departe. Și apoi uh, avem schimbările climatice și uh, transformările uh, biologice, care, cum ar fi vulcanii, care la rândul lor antrenează o modificare a mediului. Apoi, întrebarea care se pune este cum schimbă acești factori serviciile de ecosistem și cum afectează reducerea sărăciei și bunăstarea populației prin sănătate, spre exemplu. Dacă există boli, bineînțeles, acestea sunt, pot fi generate de condițiile de mediu sau de poluare. Uh, relațiile sociale se schimbă prin uh, mediu. Dacă până acum aveam relații cu pământul și cu uh, pădurile și acestea dispar, bineînțeles, modul în care interacționăm se va schimba. Și există și o influență asupra siguranței și a libertății de alegere a individului și a societății. Deci important este să arătăm că serviciile de ecosistem nu oferă doar alimente, combustibil și alte uh, resurse naturale pentru consum, ci fac parte integrantă din viața noastră uh, și din relațiile noastre sociale. Apoi a existat o discuție atunci când a început evaluarea ce înseamnă servicii de ecosistem? Și aici, încă o dată, um, oamenii de știință din domeniul social și al științelor naturii au spus că e vorba de un sistem holistic. Uh, ecosistemele nu sunt folosite doar pentru uh, furnizarea de alimente, apă potabilă sau combustibil, ci uh, sprijină și reciclarea și ciclul natural de creștere pentru producție, ne gândim la ecosistemele marine și are și o funcție de reglementare, spre exemplu schimbările clim climatice. Deci, ecosistemele au mai multe funcții extrem de importante și nu doar uh, simpla funcție de a ne pune la dispoziție apă potabilă și alimente. Uh, Aspectul cultural este extrem de important. Cred că mulți dintre noi pleacă din Bruxelles pe perioada weekendului pentru a se duce la un picnic în pădure sau la mare. Deci există și o funcție uh, recreațională și estetică a uh, ecosistemului. Și toate acestea trebuie să fie luate în calcul în momentul în care s-a făcut evaluarea. când uh, a avut loc această evaluare între 2001 și 2005. Am avut mai bine de 1300 de oameni de știință din toată lumea care s-au implicat. A fost un proces interdisciplinar. Au fost uh, oameni de știință din diverse domenii care s-au implicat și ei au încercat să analizeze schimbările din uh, ecosistem, cum au evoluat acestea de-a lungul timpului și uh, cum uh, au afectat aceste schimbări reducerea sărăciei în regiunile implicate și au venit cu diverse scenarii de viitor. După cum știți, în domeniul mediului, uh, incertitudinea este un factor foarte important, așa încât au încercat să arate ce fel de scenarii uh, ar putea avea loc dacă tendințele de consum rămân aceleași, dacă ele se modifică și au încercat să prezică ce se va întâmpla în următorii 10-20 de ani. Evaluarea a ajutat un pic la concentrarea discuției internaționale pe legătura dintre mediu și importanța mediului pentru dezvoltare – și în acest moment, aceste evaluări sunt în plină desfășurare. După cum vedeți, sunt câteva pe aici. Aici vedeți o hartă cu evaluările care deja au fost realizate și finalizate la nivel mondial. Deci unele sunt în continuare în plină desfășurare, altele uh, au fost deja finalizate. Acestea sunt unele dintre publicațiile uh, care au survenit în urma evaluărilor și interesant este că au încercat să implice și actorii locali. Spre exemplu, în uh, Peru, comunitatea Quechua a fost foarte implicată în uh, stabilirea legăturilor pe care le văd ei între mediul natural și bunăstarea oamenilor. Deci s-au încorporat aici și uh, puncte de vedere diferite. Care a fost urmarea? Scopul principal este de a vedea cum putem folosi această evaluare pentru luarea de decizii și pentru stabilirea politicilor. Știm că ecosistemele sunt mereu în schimbare și s-au creat scenarii diferite pentru diverse părți ale lumii și acum întrebarea este ce facem acum? cum îi afectează asta pe cei care stabilesc politicile și pe factorii de decizie și cum se poate ca aceste probe științifice să fie folosite în stabilirea de politici. Primul lucru care s-a făcut ca urmare a evaluării a fost să se creeze o rețea care a ajutat la construirea de capacități în diverse țări și regiuni care au dorit să-și facă propriile uh, evaluări. A existat și un schimb de experiențe din diversele evaluări, pentru că, evident, uh, s-a reacționat la contextele diferite la nivel național și apoi s-au, uh, s-a plecat de la aceste învățăminte trase pentru a ajunge la o discuție globală și la o agendă globală. Unul dintre rezultate a fost uh, crearea acestei platforme interguvernamentale pentru biodiversitate și ecosisteme și aici vorbim despre un organism interguvernamental care se folosește de cercetarea științifică și de evaluările de ecosistem pentru a informa pe factorii de decizie despre uh, ce decizii ar trebui să ia în domeniul mediului. Am dezvoltat și un manual cu genul de metodologie care este folosit. Explică cum se uh, realizează diversele scenarii și cum poți să faci propria evaluare în propria țară și îți arată metodologii care te pot ajuta să faci acest lucru. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre inițiativa privind sărăcia și mediul. Cum am spus, aceasta este o inițiativă comună UNDP-UNEP și asta încearcă să introducă um, problemele de mediu în stabilirea de decizii la nivel uh, național. În momentul de față avem 18 programe de țări uh, dezvoltate care au uh, solicitat serviciile PEI și principalii noștri parteneri sunt Ministrele de Finanțe și uh, Planificare și Dezvoltare și uneori programele naționale UNDP. Asta înseamnă că uh, în mod normal ajutăm țara și ONU să integreze uh, reducerea sărăciei în stabilirea de politici și să se asigure că o mare parte din buget uh, merge către politicile pro-mediu și contra sărăciei. Am făcut uh, câteva evaluări pilot în Mali, Mauritania, Ruanda, Tanzania și Uganda, din care am tras uh, diverse învățăminte. Bineînțeles, este foarte important să găsești punctele de intrare potrivite. Lucrând împreună cu UNDP, uh, omologii noștri nu sunt, uh, sunt de fapt uh, miniștri de finanțe sau de dezvoltare și planificare, pentru că ei sunt cei care sunt factorii de decizie în ceea ce privește bugetul național și distribuirea acestuia către programe sectoriale și ideea este să lucrăm cu aceste instituții pentru a vedea ce este important, care este legătura între ecosisteme și reducerea sărăciei și de obicei facem evaluări împreună cu ei și unul din lucrurile pe care le putem face este analiza economică a utilizărilor alternative ale ecosistemelor. Argumentele economice sunt de obicei cele care se înțeleg cel mai repede și mai bine în multe țări, în special de către miniștri de finanțe și dezvoltare, și uh, ele pot uh, arăta planificatorilor care este adevărată valoare a ecosistemelor și cum pot fi ele luate în seamă pentru dezvoltare. Dar, sigur că încercăm din ce în ce mai mult să implicăm toate părțile interesate, beneficiarii, uh, sindicatele, agricultorii, asociațiile, Uh, parlamentarii care uh, urmăresc deciziile cu privire la investițiile publice, uh, investițiile străine și încearcă să folosească aceste evaluări ale ecosistemelor pentru a lua decizii de investiții și a le monitoriza, cât și toate măsurile referitoare la alternative. Deci avem această analiză economică și socială a serviciilor de ecosisteme. Și ne preocupăm, evident, de, de întărirea capacității instituționale. Eh, în Laos, de exemplu, avem o situație foarte interesantă pentru că Institutul Național de Cercetare, cât și Ministerul de Dezvoltării de acolo, au făcut prima lor eh, evaluare proprie a ecosistemelor pentru a vedea care este impactul investițiilor străine directe asupra utilizării terenurilor. Deci au analizat și au discutat cu agricultorii tradiționali, au încercat să aprecieze și structurile sociale, pentru că oamenii s-au mutat dintr-un loc în altul și au schimbat modelul de producție, ceea ce a avut consecințe serioase asupra societății. Și cred că făcând o astfel de analiză uh, cu privire la felul în care situația ecosistemelor s-a schimbat și situația sărăciei uh, s-a schimbat și relația oamenilor cu natura și cu pământul, Uh, demonstrează uh, nu numai uh, eu știu, aceste implicații economice, ci și celelalte aspecte sociale și umane, impactul asupra mediului, accesul la apă curată sau nu, capacitatea de a planifica viitorul familiei, siguranța veniturilor și așa mai departe. Deci, pornind de la consecințele investițiilor străine directe, încercând să ia niște decizii cu privire la utilizarea viitoare a resurselor. Și uh, Parlamentul acum uh, și-a asumat un rol foarte important uh, în uh, controlarea investi, în mai mare măsură a investițiilor străine directe și, într-adevăr, ar fi foarte interesant să afle din partea unor, unor comisii precum uh, cea a dumneavoastră cu privire la aceste obiective legate de monitorizare care să-i ajute în deciziile de investiții. Mai încercăm să ajutăm uh, guvernele să monitorizeze acești indicatori și uh, să modernizăm aceste concepte astfel încât să îi ajute uh, instituțiile să ia decizii inteligente cu privire la alocarea uh, fondurilor. Și apoi, sigur că există toată această idee a întăririi capacității instituționale, unde parlamentele au un rol foarte important de monitorizare și control, cât și institutele naționale de cercetare. Pentru că în cazul uh, uh, Laosului, uh, Ministerul Planificării era foarte dornic să primească consilieră din partea institutului. Da, treaba asta s-a făcut prima dată și Sigur, se punea întrebarea perfect actuală și în Europa, cum implicăm ONG-urile, agricultorii, asociațiile lor, cum le consultăm, cum le implicăm. Uh, încercăm uh, să includem uh, acest lucru în programul nostru în mod sistematic pentru a ne asigura că întotdeauna se recurge la o amplă consultare publică și nu doar la consultarea, să zicem, a câtorva ONG-uri. Și aici uh, puteți vedea un fel de rezumat al acestei abordări. Uh, sigur că trebuie să fie acolo când se stabilește uh, agenda pentru aceste politici de dezvoltare și de mediu. Există o serie întreagă de argumente de ce are loc această evaluare a politicilor. E bine, pentru a-i ajuta pe decidenți pe bază de consiliere tehnică și pentru a folosi rezultatele acestor evaluări, evaluări ca să cre creeze uh, politici uh, adecvate. Uh, din ceea ce am văzut și le-am folosit și noi aceste uh, evaluări pentru inițiativă ne ajută să înțelegem mai bine care este legătura dintre serviciile legate de ecosisteme și reducerea uh, sărăciei pentru a asigura participarea populației locale uh, populația indigenă, agricultorii, uh, rețelele, utilizatorii și așa mai departe ne-a mai ajutat foarte mult să influențăm strategiile naționale. Și mă gândesc la exemplul Thailandei și al Ruandei și felul în care a afectat procesul decizional la nivel local, iar pe termen lung felul în care influențează întărirea și construirea capacității naționale de a face evaluări ale ecosistemelor. Aici avem exemplul Ruandei care a început cu analiză economică a propriului management al uh, propriului gestionare a resurselor naturale, a, a analizat degradarea pădurilor și au descoperit că există două aspecte ale acestei degradări și deteriorări. Uh, prima era uh, capacitatea în scădere a producerii de energie, probabil că uh, Știți uh, că cea mai mare parte din uh, energia electrică este produsă de centralele uh, hidroelectrice. E bine, ele s-au această producție de energie a fost s-a redus, prin urmare nu mai există suficientă electricitate disponibilă în capitală, în orașe, în sate pentru diversele activități, ceea ce a condus, evident, și la o scădere a veniturilor uh, și a nivelului de viață, constatând așadar că există o legătură foarte strânsă între degradarea ecosistemelor și capacitatea uh, unei națiuni de a avea și de a produce la nivel uh, economic și industrial. Prin urmare, această evaluare în uh, Rwanda a condus la, uh, strategi, la crearea unei strategii împreună cu Banca Mondială a unei strategii menite să reducă uh, sărăcia. Mm, prin urmare, au constatat că costurile economice din degradarea terenilor în cadrul surselor acvatice și economiei și Uh, au încercat să vadă ce pot face și anume să schimbe informații uh, între diversele ministere. Ministerul Energiei, cel al planificării, al sănătății au fost implicate și au avut și o dezbatere națională pentru că uh, Ruanda nu are doar o dezbatere națională anuală, ci mai are așa ceva și la nivel Uh, la nivelul provinciilor cu diversi actori locali uh, care sunt implicați și în care încearcă să vadă ce se poate face în practică. Întregul uh, program de susținere a mediului și reducere a sărăciei s-a bucurat și de sprijinul președinției. Prin urmare, a a existat o discuție foarte amplă legată de reducerea, de degradarea ecosistemelor și a resurselor uh, uh, de apă. Toate astea au fost acum integrate într-un uh, plan național de reîmpădurire, de exemplu, Uh, în așa fel încât să ajute oamenii să, să-și câștige un venit la nivel local și să creeze, să, să um, uh, creeze noi uh, centrale hidroelectrice. În Thailanda, această evaluare a fost făcută în trei provincii – și aici ideea era aceea de a informa Ministerul Planificării. Întrebarea esențială era cum putem să uh, creăm o politică de dezvoltare a, provinciilor care să integreze mai bine dezvoltarea agricolă, concentrându- concentrându mai bine uh, pe culturile comerciale, menținând și sporind în același timp serviciile legate de ecosisteme. E, și după cum uh, vedeți aici, modificările legate de utilizarea terenurilor mm, care include, evident, despăduririle, începând 77, 1967, 2002 și 2009, deci avem trei uh, situații și imaginea ilustrează foarte bine schimbările majore. Evaluarea asta a făcut printr-o uh, largă participare și guvernul a decis să investească în consultare mai amplă a diverselor părți interesate din regiune pentru a produce diverse scenarii și alternative de utilizare a terenului pentru aceste provincii. Deci, iată câteva exemple ale felului în care colaborăm cu guvernele din aceste regiuni Sigur că suntem foarte recunoscători Comisiei Europene pentru sprijinul acordat. Aici puteți să vedeți o listă a partenerilor și donatorilor. Colaborăm strâns cu Comisia Europeană și cred că colegii mei vor vorbi despre felul în care putem întări această colaborare și această inițiativă și cu ajutorul Parlamentului European și cum folos, putem folosi aceste evaluări pentru a extinde acest tip de activitate. Vă mulțumesc și aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Thank you very much, uh, Isabel Kemp. Mulțumesc foarte mult, Isabel Kemp, pentru această prezentare interesantă. Și acum uh, o să deschid dezbaterea și invit colegii să pună întrebări, să comenteze. Uh, colegul Concheller care uh, va, va prelua uh, rolul meu când va trebui să plec este prima care va interveni. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă care include și exemple ale felului în care putem evalua degradarea mediului și putem face uh, ceva în legătură cu ea. Uh, procedura, uh, ce s-a făcut și așa mai departe. Puteți să ne spuneți și în legătură cu rezultatele generale, adică să spunem niște tendințe pe care le-ați depistat, pentru că ar fi foarte utile și ne-ar interesa foarte mult. Mulțumesc! O să-i dau acum cuvântul uh, domnului uh, Dias de Mehas. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să felicit comisia dumneavoastră pentru această inițiativă extrem de interesantă, dar vreau să întreb uh, vorbitoarea uh, un lucru în legătură cu Rwanda. Ați ținut seama de conflictul armat între Tutsi și Hutus, Hutu ca uh, un factor care uh, continuă să afecteze negativ mediul și să conducă la deteriorarea acestuia. Și uh, legătura cu sporirea sărăciei și degradarea mediului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cortes. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep prin a felicita uh, prezentatoarea pentru, și, și comisia noastră pentru această inițiativă, pentru că, într-adevăr, e foarte util pentru noi să avem acces la astfel de informații, precum cele pe care le-am aflat astăzi din această prezentare. Mulțumesc așadar pentru prezentare. Mi se pare că, de fapt, ceea ce se întâmplă în uh, lume, după părerea mea, pare să arate exact pădos decât ce auzim în această audiere, pentru că uh, se pare că toate chestiunile legate de mediu continuă să se degradeze, costurile sunt din ce în ce mai mari și multe dintre măsurile adoptate, într-adevăr, sunt extrem de uh, costisitoare pentru mediu, deci mediul plătește pentru ele. De aceea, este foarte important să vedem că la nivelul Națiunilor Unite există oameni și structuri care desfășoară astfel de programe încercând să găsească o metodă de a opri această deteriorare a mediului uh, și a produce niște rezultate concrete evident uh, și legat și de felul în care s-ar putea reduce uh, sărăcia. Haideți să luăm uh, cazul Ruandei. Avem câteva informații de context în legătură cu Ruanda, dependența lor de energia produsă de centralele hidroelectrice, în implicarea uh, diverselor uh, părți interesate în uh, dezvoltarea acestei țări și producția de energie electrică. E bine, concluzia a fost că Ah, avem de-a face cu o despădurire gravă și că se caută alternative la acest tip de energie care să modifice așadar structura mixului energetic. E, întrebarea mea este, credeți că am putea să integrăm și resursele, ah, sursele alternative de energie în acest ah, mix? Ar funcționa oare și ce uh, ce alternative putem uh, găsi la această uh, situație în uh, care mixul energetic este în cea mai mare măsură dependent de centralele hidroelectrice. Deci asta ar fi. Mulțumesc și acum doamna Zimmer. Von, von meiner Seite recht herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezentare. Domnul Cortes tocmai a adresat uh, o întrebare care se referea la efectul asupra creșterii, uh, de fapt nu, efectul creșterii asupra uh, protecției uh, mediului. De fapt, aș fi vrut să uh, mă refer la efectele schimbării uh, climatice, la structurile de mediu afectate, uh, la efectul asupra sărăciei și a lipsurilor alimentare. Dacă ne gândim puțin la uh, catastrofa din Somalia din acest moment, oare ați putea să creați anumite legături? Credeți din experiența dumneavoastră că e posibil să transmiți un mesaj autorităților politice și uh, ONU în general? Credeți că puteți să creați toate uh, legăturile necesare lupta împotriva dăunării mediului și uh, lupta pentru uh, combaterea sărăciei, cum reușiți? Mulțumim, domnul să ne cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că una dintre probleme se leagă de faptul că uh, conservarea pădurilor nu este o prioritate pentru statele în curs de dezvoltare. Și aici uh, o să dau câteva explicații. Noi uh, avem anumite parteneriate și uh, ne ascultăm partenerii din statele din Sud și pot să spun că asemenea proiecte de conservare a unor păduri ne-au fost Uh, înaintate, însă noi n-am dat niciun uh, răspuns. Cum am putea să eliminăm această dificultate și să găsim un uh, uh proiect pentru uh, Burkina Faso, să spunem, pentru a asigura uh, continuitatea pădurilor primare din acest stat. Mai întâi a trebuit să convingem populația să replanteze copaci în jurul acestei păduri. Și toate acestea pentru ca populația să dispună de lemnul necesar pentru gospodării. Odată ce am reușit să plantăm acești copaci, atunci am putea dezvolta anumite măsuri pentru a proteja pădurea. Este un proiect uh, care se întinde pe o perioadă de vreo 20 de ani, pentru că trebuie să fim prezenți în zonă, trebuie să ne angajăm uh, puternic în acest demers, să implicăm și autoritățile uh, locale, regionale și naționale. Apoi, evident, am putea fi expuși reproș, reproșului că există și alte priorități. De exemplu, lupta împotriva sărăciei și pentru asta uh, e nevoie de mijloace substanțiale. Întrebarea mea este însă cum am putea totuși să um, fim conștienți de importanța acestei uh, probleme și să-i sensibilizăm pe responsabilii politici din statele în curs de dezvoltare în legătură cu aceste uh, probleme. Cum am putea să-i convingem? Înainte să dau uh, cuvântul uh, Comisiei, uh, aș dori să adaug și eu o întrebare foarte directă pentru dumneavoastră. Care credeți că ar fi principalul obstacol în a lua în considerare degradarea bioecosistemelor în toate procesele pe care le luați în considerare. Ne gândim și la conceptul de economie ecologică, care va, discuta, va fi discutat la în cadrul Rio Plus 20. Uh, Cum luați în considerare aceste aspecte atunci când vă confruntați uh, cu uh, câștiguri pe termen scurt care duc pe termen lung la o degradare a ecosistemelor și până la urmă chiar și la pierderi economice din cauza aceasta? Aceasta este întrebarea mea. Acum dau cuvântul Comisiei Vernier, care este uh, director adjunct uh, pentru Direcția Generală pentru păstrarea uh, uh, climei, apă și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața! Cred că, din câte am auzit, uh, uh, una dintre principalele idei subliniate de această evaluare este că degradarea serviciilor ecosistemelor reprezintă o barieră majoră în a ne atinge obiectivele uh, de dezvoltare ale mileniului. Nu trebuie să mergem mai mult decât atât, legătura a fost deja creată. Și întrebarea e ce facem în legătură cu asta, cum facem față acestei uh, uh situații atunci când vine vorba despre instrumentul de uh, asistență pentru dezvoltare. Avem anumite termene, obiective ter- pe termen lung care țin de dezvoltare durabilă durabilă, eradicarea uh, sărăciei și atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Prin urmare, consider că este corect să spunem că uh, DEU în trecut uh, a fost și încă este un actor primordial în ceea ce privește lupta cu problemele de climă, inclusiv în relațiile externe. Deja de câțiva ani uh, am integrat preocupări de mediu în toate etapele uh, care presupun uh, acordarea de ajutor ne gândim la aici, la faza de elaborare de politici, de elaborare de programe și de implementare a acestora. Haideți să analizăm puțin nivelul politicilor. După cum știți cu toții, în 2005 a existat un consens european în ceea ce privește dezvoltarea, accentul căzând pe dezvoltare durabilă. Și s-a stabilit o obligație, de exemplu, de a folosi evaluări de mediu ca instrument pentru a putea uh, să construim o imagine a mediului din diversele state uh, cu care lucrăm. Recent, noua noastră politică de dezvoltare, agenda schimbării, presupune că există uh, două echipe care acționează. Una uh, se axează pe resurse umane, democrație și bună guvernanță și cealaltă pe uh, dezvoltare uh, durabilă. Am subliniat uh, clar, așadar, că uh, dezvoltarea nu este durabilă dacă face rău mediului, biodiversității și resurselor naturale pe care se bazează. Se menționează și promovarea uh, economiei ecologice uh, și se insistă pe două sectoare, agricultură durabilă și energie durabilă. Urmează acum uh, punerea acestor politici uh, în uh, programe și pentru asta am dezvoltat instrumente și metode pe care le oferim colegilor noștri, astfel încât aceștia să poată să ia în considerare în mod eficient preocupările de mediu și schimbarea climatică, toate acestea în proiectele pe care le vor dezvolta. S-ar putea să știți așadar că am uh, dezvoltat uh, ghiduri uh, în legătură cu acest subiect, iar instrumentele pe care le menționăm în aceste orientări țin de profilele de mediu ale fiecărui stat în parte, care, după cum probabil știți, sunt acum un instrument obligatoriu care trebuie să însoțească orice document de strategie al fiecărui stat cu care noi avem contacte. Uh, aici intervine și evaluarea strategică de mediu, evaluarea de mediu și, mai recent, uh, uh, evaluarea riscurilor cu privire la schimbarea climatică. S-ar putea să știți de asemenea că, în conformitate cu instrumentele de finanțare, avem o linie bugetară specifică care vizează mediul și resursele uh, naturale și care uh, vizează în mod specific uh, mediul. Aceasta este o linie bugetară care uh, presupune un buget de 1,1 miliarde uh, de euro pentru actualul uh, cadru financiar multianual 2007-2013. Aici avem măsuri, practic, în domeniul pădurilor, poluării, biodiversității, chimicalelor, apelor și așa mai departe. Avem proiecte care sunt susținute în acest uh, domeniu am susținut un uh, proiect uh, tocmai în domeniul deșeurilor electronice, avem programe pentru pesticide și sugerăm guvernelor cu care avem contacte că ar trebui să susțină propriile lor proiecte. Există proiecte care vizează o producție și un consum durabile și o parte din această linie bugetară merge spre acorduri internaționale, guvernanță de mediu în general pe, și uh, spre uh, Convenția pentru uh, uh Biodiversitate, Deșertificare și Schimbare Climatică. Cam asta uh, în, ar fi tot în legătură cu proiectele tematice pe care le uh, avem. Avem și anumite instrumente geografice, intra uh, în uh, cadrul Fondului pentru Dezvoltare, prin care susținem uh, acordurile multilaterale uh, și uh, construirea uh, de competențe. Cât privește viitorul, viitorul cadru financiar multianual, uh, ne-a făcut să reflectăm și ne-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute în domeniul uh, schimbărilor climatice și protecției mediului. Trebuie să integrăm în orientările de programare, uh, a trebuit să facem asta încă din 2006, uh, deci să integrăm elemente care trebuie luate în considerare, însă mai avem multe de făcut. După cum probabil știți, pentru viitorul cadru financiar multianual, propunerea noastră este să stabilim anumite obiective de mediu și a obiective pentru schimbarea climatică. Asta în viitorul cadru tematic DCI, uh, care se numește provocări globale. Adică 25% din suma totală alocată acestui program ar trebui să fie alocată um, programelor relevante pentru mediu și pentru schimbarea climatică. Există și un obiectiv de 25% care a fost stabilit uh, în general pentru schimbarea uh, climatică. Aici includem și instrumentele de acțiune uh, externă. Așadar, vom aplica un obiectiv de 20% în instrumentele de um, asistență geografică componente care ține de mediu. Mă opresc aici pentru un moment uh, și sunt gata să discut uh, orice altă întrebare ar putea să apară în această discuție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dăm acum cuvântul uh, doamnei Kemp din nou pentru a răspunde la toate întrebările pe care le-a primit. Mai întâi, mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări, pentru că asta demonstrează că există cunoștințe în sală și uh, curiozitate în legătură cu acest domeniu. Uh, Aș dori să încep în ordine inversă, deci cu ultima întrebare. Legătura între um, reușitele pe termen scurt uh, uh, și durabilitatea pe termen lung a mediului. Cred că uh, cea care mi-a adresat întrebarea deja a răspuns uh, parțial la ea. Până la urmă vorbim despre interese diferite și ceea ce încercăm noi să facem uh, prin inițiativa care vizează mediul și sărăcia presupune că încercăm să obținem deocamdată niște standarde comune. Adică, dacă vorbim la dreptul la apă, dreptul la instalații sanitare și așa mai departe, toate acestea sunt uh, obiective pe termen mediu și uh, lung. Uh, asta înseamnă că populația ar fi principalul beneficiar, populația care actualmente nu are acces la apă sau la instalații sanitare. Dacă săracii nu sunt uh, implicați în procesul de luare de decizii pentru că nu sunt uh, uh ascultați, nu sunt auziți, nu sunt importanți, uh, și dacă aceștia nu au acces uh, direct la resurse precum gestionarea apei, gestionarea terenurilor și așa mai departe, tocmai pentru că sunt săraci și marginalizați, e bine, cred că exact aici trebuie să intervenim noi Uh, pentru că beneficiarii și uh, publicul trebuie să uh, aibă acces la dezbaterile publice împreună. Noi de aceea facem evaluări, dar după aceea trebuie să ne gândim la ce le folosim. Dacă acestea nu vor uh, face parte din uh, dezbatere, atunci este clar că uh, reușitele pe termen scurt vor fi cele care vor prima. Prin urmare, trebuie să ne facem niște aliați. Donatorii, precum Comisia Europeană și Parlamentul European, au de jucat un rol important în acest proces. Ne puteți fi un aliat minunat atunci când noi susținem durabilitate pe termen lung, nu um, sub succes pe termen uh, scurt. Evident, apoi, uh, uh, economia ecologică este o cale prin care am putea proceda, însă ea n-ar trebui percepută ca fiind o barieră comercială pentru statele sărace, pentru că aceste state percep acum acest tip de economie ca fiind tocmai o barieră comercială. Așa consideră statele sărace că nu au acces la diverse piețe. Prin urmare, cum putem să uh, obținem o uh, economie ecologică care totuși să ofere locuri de muncă? Această dezbatere este uh, una veche și în acest context pot să vă spun că am avut proiecte în uh, India, uh, proiecte în care uh, au intervenit uh, state uh, nordice, însă până la urmă uh, aceste proiecte nu au fost durabile pentru că nu au creat locuri de muncă, au presupus costuri uh, uriașe, prin urmare uh, utilizatorii niciodată n-ar uh, uh putea uh, plăti pentru întreținerea echipamentelor de încălzire solară, să spunem, care le-au fost furnizate și așa mai departe. Deci, din păcate, acest tip de energie nu poate fi folosită în acea zonă. Prin urmare, ă, trebuie să ne gândim că această economie verde trebuie să oferă locuri de muncă ă, pentru cei săraci și ă, aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne o punem când discutăm aceste subiecte. Domnul Gerens? întreba cum anume am putea convinge guvernele statelor în curs de dezvoltare uh, să uh, intre în sisteme de uh, producție prietenoase cu mediul, fără să distrugă pădurile în același timp. Prin urmare, cum facem asta? Cum vedem beneficiul pe termen lung a majorității populației în comparație cu beneficiile pe termen scurt? O soluție care a fost susținută a fost uh, un proiect în cadrul UNEP și anume ideea că plătești comunitățile sărace pentru a păstra ecosistemele. Adică Uh, în acest moment avem anumite proiecte în Vietnam sau în uh, Congo, uh, unde plătim comunitățile pentru a nu tăia pădurea, ci pentru a o păstra, pentru a putea fi folosită pentru a genera venit populațiilor locale care pot să folosească pe de altă parte și alte produse pe care le oferă pădurile carbon oxides, etc. Cred deci că acest gen de idee ca în loc să coborâm în spirală și să ajungem la mai multă sărăcie și la mai multă degradare, pentru că avem nevoie de lemn de foc pentru generarea de venituri, mai bine plătim uh, comunitățile locale pentru a le ajuta să împădurească. Deci sunt uh, inițiative în această direcție și cred că este foarte interesant să vedem cum funcționează, dacă funcționează această uh, idee de a plăti doar o parte din populație pentru a nu mai tăia copacii și restul uh, populației este exclusă sau dacă sunt uh, incluse toate categoriile. Apoi, O altă întrebare a fost legată de energiile durabile și ce putem face în cazul Ruandei, spre exemplu, pentru a produce energie regenerabilă în loc de reîmpădurire sau de o mai bună uh, gestionare a mlaștinilor. Um, Cred că este important să știm că este o țară cu uh, densitatea populației foarte mare și am lucrat acolo în ultimii trei ani și fiecare centimetru de teren este folosit pentru agricultură. Deci, nu prea mai este spațiu suplimentar rămas pentru culturi de energie regenerabilă în acest moment și soluția a fost o mai bună gestionare a terenurilor și a pădurilor existente pentru a produce astfel mai multă hidroenergie. Deci cred că este o alegere pentru a vedea ce este durabil în acest caz și văd că multe țări au uh, problema aceasta, că în secunda în care intră în energii uh, durabile cresc, uh, crește prețul la alimente și acest lucru, bineînțeles, creează o dilemă pentru decidenți. Deci, cred că fiecare țară trebuie să vadă care ar fi eh, cea mai eh, durabilă utilizare a resurselor eh, restricționate pe care le au și Rwanda, fiind o țară mică, folosește terenul pentru agricultură și decizia a fost să o folosim, să se folosească mai bine uh, gestionarea terenurilor și a uh, mlaștinilor. Am mai avut o întrebare legată de modul în care includem diviziunile sociale și etnice în întrebările legate de utilizarea durabilă a, și dezvoltarea durabilă a terenurilor. În mod istoric, o parte din populație a fost exclusă din uh, ocaziile și prilejurile de dezvoltare din cauza diviziunii etnice și în cazul Ruandei aceasta a folosit un discurs de dezvoltare și eforturi de dezvoltare pentru a trece peste această diviziune etnică. Guvernul încearcă să spună că acum suntem toți cetățeni ai Rwandei, nu mai există o diviziune etnică. Bineînțeles, nu știm dacă e adevărat sau nu, dar asta e o altă problemă. Dar ideea este că toată lumea poate să se implice în agenda de dezvoltare și toată lumea poate să profite de um, dezvoltarea foarte rapidă a Ruandei, caz în care uh, Uh, diviziunea etnică ar deveni mult mai puțin importantă, pentru că toată lumea avea senzația că poate să beneficieze și asta au încercat să facă. Iar uh, rezultatele pe partea de dezvoltare au fost impresionate și dacă merge acum în Ruanda, o țară care a fost distrusă complet în 1994, uh, vezi niște realizări enorme, care, bineînțeles, probabil au avut un cost politic uriaș, și cred că întotdeauna există argumente pro și contra față de această abordare, dar cred că abordarea lor de a pune uh, dezvoltarea la dispoziția tuturor va reduce diviziunile uh, pe linii etnice. Apoi, întrebarea legată de faptul dacă dezvoltarea a distrus mediul. Sunt multe țări care ne-au dat exemple, cum ar fi China, India și așa mai departe. Și cred că și aici putem să inversăm abordarea. Întreaga idee a economiei uh, ecologice este aceea de a ajuta oamenii să scape de sărăcie și atunci întrebarea este cum putem inversa complet la 180 de grade această abordare și am avut un proiect prin care am lucrat cu uh, cei care strâng deșeurile în uh, cartierele sărace din Montevideo și uh, i-am ajutat să se organizeze, să aibă acces mai bun pe piață pentru a strânge deșeurile și a le uh, recicla după aceea cu sprijinul uh, guvernului de asemenea și în evaluările noastre am uh, descoperit că pentru prima oară gunoierii se simt ca niște mici antreprenori, sunt luați în serios, au un venit constant prin reciclarea deșeurilor, ceea ce îi ajută pe săraci și ajută și mediul în același timp. Deci n-ar trebui să ne gândim că cele două sunt incompatibile, ci din potrivă să învățăm din uh, exemplele pozitive pe care le-am avut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă și de utilă. Sunt uh, convinsă că putem găsi publicațiile pe site-ul dumneavoastră și acum îi predau ștafeta lui Gabi, care va conduce al doilea uh, panel de discuții pentru a prezenta niște studii de caz. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori și eu să Vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru legătura foarte puternică uh, legată de efectele industrializării și a distrugerii ecosistemelor și pe de o parte și sărăcie pe cealaltă parte. Deci, cred că noi, ca Parlament European, trebuie să facem mai multe pentru a uh, ne concentra asupra acestei legături și să ne uităm și la strategiile energetice, spre exemplu, ale Uniunii Europene, pentru că problemele ridicate noastre în ceea ce privește uh, utilizarea neadecvată a terenului pentru uh, producerea de energie este, de asemenea, unul dintre motivele care au dus la volatilitatea prețurilor la alimente. Aș dori acum să vă urez și eu bun venit la această audiere. De asemenea și tinerilor vizitatori așezați pe ultimul rând din sală, vă urez bun venit. Trecem acum la studiile de caz, la partea a doua a audierii. și anume efectele sociale și de mediu ale uh, activităților industriale, cum ar fi deversările de petrol. ar trebui să avem și o prezentare legată de gestionarea substanțelor toxice, care ar fi un subiect extrem de interesant pentru noi și ar trebui să vedem ce putem face pentru a face rost de această prezentare care, din păcate, nu va mai fi ținută azi. Îi urez bun venit lui Prince Chima Williams, care este șeful uh, uh resurselor uh, juridice la organizația Friends of the Earth Nigeria și înainte de a se implica uh, în uh, această uh, organizație a fost activist pe drepturile omului și avocat pe drepturile omului și a avut contribuții importante la modificările legislative din uh, Africa. Domnul Williams ne va face o prezentare legată de efectele activităților companiilor petroliere asupra mediului, sănătății și dezvoltării în Africa subsahariană, delta Nigerului. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, dragi colegi, doamnelor și domnilor, este un privilegiu pentru mine să mă aflu printre dumneavoastră și să discutăm aceste subiecte legate de activitățile companiilor petroliere în Nigeria și în uh, delta Nigerului, precum și legăturile cu uh, alte aspecte sociale. Am o scurtă prezentare, dar din cauza lipsei de timp uh, aș prefera să nu fac prezentarea, ci să discut subiectele, că, pentru că s-ar putea ca această abordare să fie una mai interesantă. În primul rând, Marea parte din distrugerile care au loc asupra mediului din uh, uh, regiunea deltei Nigerului provin din uh, activitățile multinaționalelor uh, și corporațiilor, dintre care foarte multe sunt de origine europeană, în special uh, numele mari, cum ar fi Shell, Agip, și altele asemenea. Inițial am crezut că este vorba despre o, o discuție generică legată de activitățile petroliere și sărăcie, dar vorbim despre impactul în uh, delta Nigerului și ceea ce spunem este că ne-am confruntat cu o situație destul de dificilă pentru cetățenii uh, care locuiesc în zonă. Din cauza faptului că petrolul și gazele ar fi trebuit să fie o binecuvântare, dar în mod paradoxal se dovedesc a fi un preț care trebuie plătit. și un adevărat blestem. Nu mai este de mirare că pentru cetățenii din uh, Nigeria și pentru aceia dintre noi care lucrează și uh, locuiesc în uh, delta Nigerului este că poluarea este creată de activitățile companiilor petroliere care operează în zonă. Bineînțeles, noi depindem ca națiune de petrol și de gaze, dar pentru cetățeni, ceea ce văd cu ochii lor este poluarea legată de aceste costuri de exploatare. O să vă povestesc despre un studiu de caz care analizează incidentele deversărilor de petrol și uh, poluării uh, și crizelor care sunt legate de aceste două uh, fenomene, printre care se numără care au dus, de fapt, la uh, faptul că au început să existe militanți în uh, Delta. Nu o să merg de departe încât să vorbesc de deversările care au distrus o mare porțiune a deltei prin poluare. Între luna decembrie anului trecut și luna ianuarie a acestui an, au existat incident, incidente devastatoare de o magnitudine globală care au ajuns în atenția mediei internaționale în ceea ce privește poluarea cu petrol care are loc în delta Nigerului. De fapt, în urma unor evenimente care au avut loc pe 26 noiembrie 2011, a fost acea deversare de petrol uh, în zona Bunga uh, a lui Shell. Uh, avem acolo o instalație care ex, extrage și uh, transportă uh, petrolul în orașele noastre și apoi mai departe în Europa și în lume. Uh, movements of oil from the facility into the tanker in the sea, um, a problem occurred, an accident occurred, and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 And each of these committees are chaired by the petroleum minister, who is a former director of Shell. I mean, we can all conclude what the outcome will be. So, that is the situation. Așadar, asta este situația pe care o avem în legătură cu raportul neprivitor la această zonă. Uh, și acest lucru se aplică și altor părți din uh, delta Nigerului, pentru că asta nu s-a întâmplat doar în zona despre care uh, vă vorbeam, ci s-a întâmplat și în alte zone din delta Nigerului. În 98 am avut una dintre cele mai mari deversări produse de Exxon Mobil la platforma, una din platformele sale. Deci, Mm, peste 40.000 de barili de țiței care au fost deversați în mare, similar cu ceea ce spuneam mai devreme. Dar deversarea din zona Bunga este, aș zice, mai gravă decât cea de-a doua. Și nu Uh, avem niciun fel de metode să verificăm cantitatea efectivă de țiței uh, deversat și consecințele sale. La instalația și uh, care a produs această deversare în zona Bunga, putem spune că deci la asta uh, s-a mai adăugat la începutul anului un alt uh, incident uh, datorită activităților Chevron, unde o instalație a explodat. Datorită presiunii care există. Sigur că noi am făcut campanie aici și am spus că aceste uh, Uh, chestiuni sunt foarte clare. Conductele acestor companii sunt foarte vechi, multe uh, dintre ele și-au depășit deja durata de viață, ceea ce înseamnă că la cea mai mică presiune o să cedeze. Și am uh, solicitat un control de integritate a instalațiilor, ceea ce nu s-a întâmplat iar uh, instalația Chevron pur și simplu a explodat datorită presiunii ridicate, exercitate de țițeiul care a uh, circulat prin aceste conducte vechi. Și acum, din ianuarie, de când s-a întâmplat acest incident, uh, focul continuă să ardă acolo, iar Uh, comunitățile de, de, de oameni uh, nu știu ce se poate face, nu pot să ia nicio măsură, nu mai pot să bea apa uh, și au nevoie să recurgă la apa produsă de o instalație de sanizare a apei de mare și, în fine, n-au, n-au altă opțiune. Uh, sigur că peștii nu sunt uh, uh, poluați. Sigur că la început Chevron a, a negat acest eveniment și uh, uh, analizele uh, făcute de noi, inclusiv ale organizației mele, a demonstrat că, de fapt, vietățile marine erau deja mureau și pluteau la suprafața apei, lucru care a fost uh, confirmat de uh, cei care au venit să verifice acest lucru. E, bine, acest lucru uh, confirmă faptul că situația locuitorilor din delta Nigerului este foarte, foarte gravă. Și în conformitate cu raportul UNEP, rezultă că acești Rezultă că acești oameni, uh, dacă nu se iau măsuri, vor trăi și vor muri uh, în, uh, și datorită poluării, datorită distrugerii întregii zone. E, asta a fost în legătură cu deversările de petrol. Acum, în legătură cu transportul de gazele naturale și mă, mă gândesc la instalațiile uh, de transport ale gazelor uh, naturale pe care le-am uh, văzut și eu și care se află într-o asemenea situație încât ar trebui să oprim producția. Dar guvernele se bazează în cea mai mare parte pe veniturile obținute din extracția de gaze naturale și petrol. Deci devine foarte greu pentru guvern această situație. Nu și pentru noi, pentru că uh, noi știm, noi știm că aceste uh, întreprinderi nu își pot uh, opri producția și uh, Nigeria uh, este una dintre țările care are prețul cel mai ridicat pentru gazele naturale din producția domestică națională. Dar uh, pur și simplu ardem 250 uh, de milioane de metri cub de gaz. Și asta ne costă 2,5 miliarde uh, de dolari în fiecare an. Poate că ați urmărit uh, la știri și ați văzut că în uh, ianuarie nigerienii au ieșit pe stradă uh, demonstrând împotriva guvernului și pentru că acesta este guvernul care permite aceste pierderi de 2,5 miliarde de dolari anual. Iar acum cetățenii sunt, li se cere cetățenilor să plătească prețuri mai mari pentru combustibil ceea ce înseamnă că, într-adevăr, situația nu e deloc uh, încurajatoare. Care este efectul uh, asupra comunităților? E bine, s-a creat o situație de criză în care există neîncredere între cetățeni și guvern pe de o parte uh, și uh, cu privire la corporațiile respective pe de altă parte, pentru că uh, cele din urmă își declară profituri absurd uriașe de miliarde, miliarde de dolari. De unde obțin aceste profituri? Și ce dau ele în schimb? Nu dau decât uh, Uh, distrugerea mediului și a surselor uh, de, de trai și de venit pentru uh, cetățeni. și creează probleme de, de sănătate și contribuie la schimbările climatice, lucruri dovedite științific. În Nigeria, pe lângă faptul că au existat uh, hotărâri ale instanței care au declarat că aceste niveluri de exploatare sunt ilegale și mă gândesc uh, la uh, Shell și la întreprinderea nigeriană aferentă, situația continuă în același fel. Guvernele negociază în continuare de, dacă să se oprească sau nu și se tot amână deciziile și se dau termene care le convin multinaționale. Situația noastră este foarte precară pentru că Pe de o parte, ne este și oarecum milă de reprezentanții, de guvernanții noștri. Pentru că în 2010 uh, când se, era vorba să se voteze legea prin care să reglementăm toate activitățile din industria extractivă, am negociat și am gândit un mecanism uh, de întreprindere comună în care uh, multinaționalele să conlucreze cu noi. Ei bine, ele s-au opus acestui proiect de lege și legea a fost uh, adoptată, dar nu așa cum am vrut-o noi. De aceea, formula, propunerea noastră de lege a fost, uh, s-a redeschis discuția pe marginea ei, încă tot nu a fost adoptată, discuțiile uh, trenează în continuare. Prin urmare, iată care sunt problemele noastre. Acum, privind uh, acest lucru din cealaltă perspectivă, haideți să vedem care sunt consecințele. Uh, după cum am văzut de curând, în delta Nigerului, uh, problema activităților uh, militanților și ce li se întâmplă în mod uh, regulat. Eu, ca activist în domeniul mediului, condamn aceste situații uh, Uh, în termeni foarte, foarte strict și foarte, foarte clar pentru orice fel de activități, atât în Nigeria cât și în afara ei, de acest tip, arătând că o astfel de distrugere a mediului nu ne va ajuta să ne rezolvăm problemele, după cum activitățile infracționale nu ne ajută să rezolvăm, ci nu fac decât să creeze mai multe probleme. În același timp, însă, trebuie să avem un dialog direct cu puterea și să creăm acea, o situație în care oamenii respectă drepturile și valorile adevărate. Și de aceea prezența mea aici în fața dumneavoastră este foarte importantă pentru mine, fiindcă nu îmi place să vorbesc întotdeauna numai despre probleme, ci uh, aș vrea să găsesc și uh, niște soluții. Ori uh, soluțiile uh, și cererea mea că ă, solicitarea mea către dumneavoastră și către alte foruri ă, internaționale, inclusiv la conferințe internaționale, la ă, organisme ale Națiunilor Unite, este următoarea. Vă rog, vă rog să nu uitați că Nigeria este lipsită de orice fel de ajutor. Noi singuri nu putem să împiedicăm uh, multinaționalele din acest uh, domeniu să ne distrugă mediul, uh, sursa de venit. Nu putem să le împiedicăm să creeze aceste situații de criză pentru țările noastre. Sigur că am încercat tot timpul să facem campanii împotriva distrugerii în zona Eh, și în câmpurile petroliere Shell Bonga. Și am anumite solicitări. Prima ar fi că Parlamentul European eh, poate ajuta Nigeria eh, dacă cere solicită guvernelor să Uh, impună companiilor niște norme uh, practice cu privire la felul în care exploatează aceste resurse naturale and groups of people to seek judicial redress. și uh, pune presiune asupra guvernelor uh, companiilor respective să respecte normele și să dea ceva în schimb celor care au fost afectați. În al doilea rând, Parlamentul European trebuie să folosească aceste instrumente ale sale și structuri pentru a susține crearea unor tribunale de mediu de către Națiunile Unite pentru a judeca astfel de degradări ale mediului care pot fi clasificate ca genociduri uh, ecologice. Am făcut această solicitare și la conferința internațională din 2010 de la Vancouver și aceasta a fost adoptată pentru a susține această solicitare în fața Națiunilor Unite. Parlamentul European este un organism foarte puternic și dacă acceptă să discută cu statele membre pentru a susține această mișcare în cadrul ONU, atunci am avea succes. În al treilea rând, avem următoarea solicitare. Să se ofere acces dacă Parlamentul European poate să pună în aplicare legi care ar putea să ofere cetățenilor care se află în statele unde se exploatează petrol de către aceste companii Uh, accesul la uh, soluționarea litigilor uh, în statele lor. Parlamentul olandez a susținut o inițiativă similară și ne gândim că mai trebuie să așteptăm până vedem cum vom proceda exact. Nu am timp la dispoziție, prin urmare trec la ultima dintre solicitările pe care le voi adresa dumneavoastră. M-aș, mă bucur că pot să discut despre acest subiect în remarcile mele de încheiere. Este vorba despre uh, plătirea comunităților pentru a-și uh, păstra pădurile. Atunci când am analizat întreaga situație și tot scenariul din Nigeria, legat de activitățile companiilor petroliere, am ajuns la ultima dintre toate opțiunile disponibile, și anume solicitarea noastră ca, dacă toate măsurile eșuează, să uh, ajungem la situația în care uh, petrolul finanțează solul. Această solicitare nu este anormală. Până la urmă solicităm practic ca petrolul să nu mai fie exploatat, să rămână în sol. Dacă lăsăm petrolul acolo unde este, nu vom mai asista la distrugeri. Această idee poate fi prezentată ca un mecanism de dezvoltare uh, curată. De, un tip de dezvoltare care îndeplinește prevederile protocolului de la Kyoto. Mă opresc uh, Uh, aici și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Williams. Mulțumim foarte mult, domnule Williams, pentru această reprezentare onestă, concretă și uh, detaliată. Noi, Parlamentul European, avem un rol important uh, în a transmite informații dumneavoastră uh, și de a le aduce în atenția uh, publicului. E vorba despre aceste probleme pe care le aveți în Nigeria și uh, de pe urma lor trebuie să învățăm că investițiile au nu doar un impact pozitiv asupra dezvoltării într-un anumit stat, ci înțelegem că pentru autoritățile naționale din uh, statele gazdă uh, e foarte important să înțeleagă că uh, sunt responsabile pentru hotărârea de a permite exploatarea petrolului sau exploatarea terenurilor. E important să avem o discuție comună după această prezentare. Acum aș dori să dau cuvântul colegilor noștri Avem câteva minute la dispoziție pentru asta. Aș dori să uh, rog uh, colegii să fie succinți, să pună întrebări succinte, să facă comentarii scurte. Aș dori să încep. La scribă nu mai este în sală. Domnul Diram. Doamnă uh, președinte, domnul Williams a menționat Ken Saroviva Uh, e o situație care a apărut acum așa de mulți ani încât ar fi trebuit să fie uitată. Uh, acum 17 ani am uh, auzit despre această situație în Camera Comunelor, iar acum, uitați-vă, stau aici și ascult din nou aceeași poveste. Acest lucru este revoltător. Mulțumim, domnule Diva. Domnul Görens. Aș dori să mulțumesc domnului Williams pentru prezentarea sa atât de interesantă. Dânsul se referea la un adevărat scandal. Scandalul rezidă în faptul că autoritățile statului uh, nigerian uh, sunt depășite de situație. Eu înțeleg problema în felul următor. Înainte de, se, implica în extracția petrolieră, companiile ar trebui să primească o, o autorizație uh, de exploatare. Această autorizație de exploatare peste tot în lume poate să fie retrasă dacă condițiile uh, care apăreau uh, pentru emiterea acestei autorizații nu mai sunt respectate de către compania exploatatoare. Dacă așa stau lucrurile, cred că trebuie făcut tot posibilul pentru ca autoritățile statului uh, care au uh, oferit acest permis de exploatare să fie respectate. Uh, înțeleg ceea ce ne-ați spus în legătură cu un tribunal internațional care ar putea să judece astfel de cazuri. Însă, totuși, ezit puțin Uh, în a susține uh, această idee într-o rezoluție, pentru că uh, asta ar putea fi o nouă etapă care să certifice slăbiciunea statelor în care se produc asemenea scandaluri avem interesul de a avea interlocutori africani puternici, a căror autoritate este respectată uh, și uh, unde statul de uh, drept care apare în acordul precum cel de la Cotonou este și el respectat. Aș dori să spun de asemenea că în loc să facem o rezoluție, mai degrabă ar trebui să aprofundăm această situație, făcând apel la juriști, la experți uh, în uh, drept uh, și în dreptul internațional mai ales. Și mă gândesc că am putea face un raport care să ne ambiționeze și care să aprofundeze, măcar între noi, această problematică. Haideți să ne gândim puțin la toți banii uh, câștigați, la toate resursele care nu sunt atribuite celor uh, care moralmente uh, și legal vorbind, vorbind au dreptul uh, la ele și uh, care au de fapt nevoie de acestea. Se neutralizează astfel o parte din eforturile noastre de dezvoltare pe care le facem în aceste uh, state. Oricum, uh, în primul rând, ar trebui să vizăm uh, reinstituirea autorității statului. Aș dori uh, să faceți uh, un comentariu pentru a-mi spune dacă am înțeles uh, bine lucrurile. Dacă nu, atunci voi urma sfaturile dumneavoastră. Doamna președinte, aș dori să propun să dăm cuvântul întâi eurodeputaților din sală pentru întrebări sau comentarii, iar la sfârșit dumneavoastră veți primi din nou cuvântul. Doamna Keller. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare. Împărtășesc îngrijorile dumneavoastră în legătură cu degradarea mediului. Uh, și pot să spun că vedem uh, că din ce în ce mai des companii europene sunt uh, implicate în asemenea operațiuni. Acest fapt este problematic pentru că aceste companii trebuie să respecte anumite normele de, norme de mediu în Europa, însă nu fac acest lucru și în altă parte în lume. Avem exemple și din America Latină unde companii care știu cum să uh, aplice standarde, să zicem, înalte uh, în ceea ce privește protecția mediului, par să le uite atunci când se mută în alte părți uh, ale lumii. Întrebarea mea este următoarea. Aveți uh, propuneri mai concrete legate de ceea ce am putea face noi în Parlamentul uh, European, în afara unor proceduri în instanță? Aveți niște proceduri concrete pentru noi pe care să ne le sugerați? Mulțumim. Domnul Cortes Lastra. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi uh, aș dori să-l felicit pe domnul Williams pentru această prezentare excelentă. Este un subiect uh, despre care am tot citit, uh, uh, un subiect cu care eram vag familiarizați, adică situația din delta Nigerului. Însă am două întrebări. Avem un reprezentant din partea ONU cu noi astăzi, așadar ar putea fi o întrebare bună de adresat, și anume, mai întâi, care este rolul societății civile în uh, regiunea Deltei Nigerului? E clar că situația este una uh, grabă o situație mult mai gravă decât cele despre care am aflat că s-ar petrece în alte uh, părți ale lumii. Însă vreau să știu ce uh, rol joacă ONG-urile din acea regiune în toată această poveste. Ați putea să ne spuneți ceva în legătură cu rolul uh, acestor ONG-uri și cu evoluțiile, uh, rolul lor în evoluția situației? Și apoi uh, ați sugerat uh, că anumite comunități ar trebui să plătească pentru a uh, se păstra anumite păduri în anumite uh, regiuni ale lumii. E bine, uh, reținând ceea ce s-a întâmplat în Iasuni, în Ecuador și în alte zone unde uh, trebuie să păstrăm uh, diversitatea, uh, putem să reținem faptul că um, ONU are interesul de a proteja anumite zone, mai ales uh, zone cu o diversitate, uh, biodiversitate bogată. Oare n-ați putea să stabiliți niște zone în lume unde, datorită bogăției, uh, datorită biodiversității și datorită altor factori, ar trebui să fie pur și simplu uh, zone neprotejate. Poate la nivelul ONU am putea implementa anumite politici uh, explicite pentru ca uh, în aceste zone să nu existe exploatare, așadar aceste zone să nu fie atinse de interese economice. Probabil reprezentanta ONU ar putea să ne spună câte ceva în legătură cu această idee. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Înainte să vă dau din nou cuvântul, Domnule Williams, aș dori să dau cuvântul uh, Anicăi Galama, coordonator uh, uh, al World Wild Fund, uh, care ne va vorbi despre impactul asupra mediului uh, uh, din partea uh, exploatărilor petroliere, mai ales uh, cele din Congo. Mulțumesc! Uh, mulțumesc că îmi dați ocazia să mă refer la un alt studiu de caz care sperăm noi nu va ajunge într-o situație similară cu uh, cea din uh, Nigeria. Este vorba despre zona numită Parcul Național Verunga. Este parcul național cel mai vechi din Africa, localizat uh, în Republica uh, Democrată Congo, în est, la granița cu uh, Ruanda și Uganda. Dacă ați auzit despre acest parc, ați făcut-o din pricina gorilor de munte care trăiesc în acest parc. Această specie este protejată deja de peste două decade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 Fondul nostru a acționat uh, în respectiva zonă deja de foarte mulți ani, susținând autoritățile care gestionează uh, acel parc și susținând și comunitățile care își bazează existența pe acest uh, parc. Parcul a devenit recent faimos pentru un alt motiv și anume pentru extragerile de extracția de petrol care ar putea să atingă această zonă pentru că s-au găsit zăcăminte de petrol în această zonă companiile Soco International din Regatul Unit și Total din uh, Franța, uh, în 2011 și 2012 s-au întâlnit în acel uh, parc pentru a începe exploatația petrolului cu autorizația obținută de la autorități. Până la urmă, 85% din aceste zăcăminte se pare că își au uh, teritoriul în acest parc. Acest parc este un uh, sit uh, UNESCO, este renumit pentru biodiversitatea sa bogată, pentru habitatul său unic. Și uh, dacă ne gândim puțin la conflictele din zonă, pot să spun că chiar și în ciuda acestora, parcul se regăsește într-o situație destul de stabilă astăzi. În aceeași măsură, dezvoltarea extracției petrolului uh, în acest parc este interzisă de um, convenții internaționale. Însă, deocamdată, niciuna dintre companiile uh, petroliere care au concesiuni uh, care se suprapun peste majoritatea suprafeței parcului nu au respectat legea congoleză și nu au respectat faptul că acest sit este protejat și că acolo extracția ar fi interzisă uh, Wildlife, uh, Wildlife Fund face uh, apel la ONU, reprezentat aici, și la alți actori implicați, uh, uh, să uh, înțeleagă că uh, extracțiile vor începe în această zonă și vor pune în pericol una dintre cele mai frumoase zone ale lumii. Aș dori să vă spun acum care ar putea fi implicarea Uniunii Europene în această chestiune. Uh, s-a făcut făcut referire la această problematică și s-a spus că companiile europene care au uh, sediul central în Europa, dacă operează în afara uh, continentului, trebuie să uh, respecte aceleași norme de mediu și să aibă aceeași răspundere socială și corporativă. Există ghiduri OCDE revizuite care includ un accent pus pe uh, diligența rezonabilă și uh, în acest context, uh, uh, putem face apel și la statele care trebuie să implementeze aceste orientări OCDE să se asigure că companiile înregistrate în propriul stat, care operează în afara statului, respectă peste tot aceleași standarde. Parlamentul European și mai ales Comisia pentru Dezvoltare au uh, la rândul lor o responsabilitate pentru a împiedica aceste evoluții în Parcul Național Congolez. Comisia oferă 30 de milioane de euro pentru a susține uh, guvernul congolez uh, în uh, protejarea acestei zone și o treime din această sumă, 10 milioane de euro, sunt alocați uh, tocmai pentru uh, conservarea biodiversității din parcul național. La nivelul uh, uh, autorităților congoleze, pot să spun că deocamdată guvernul a făcut uh, niște lucruri bune pentru că a început o evaluare de uh, mediu, de impact asupra mediului pentru a putea evalua posibilul impact al extracției de petrol în și în jurul parcului. Birourile uh, noastre oferă uh, și ele sprijin acestui uh, demers. Noi solicităm companiilor petroliere să uh, respecte uh, procesul legal uh, și să permită autorităților să treacă prin acest proces absolut necesar. Nu toate companiile petroliere au răspuns la această solicitare din partea noastră, din contră um, ni se demonstrează că au început uh, studiile de uh, teren uh, la nivelul acestor companii. Prin urmare, solicităm uh, uh, Comisia uh, să își folosească puterea pentru a solicita companiilor petroliere să se să respecte procesul legal. Și acum un ultim comentariu pe care aș dori să-l fac. Cred că ar fi trist dacă uh, am uh, uh, vedea că în această țară uh, petrolul devine o nouă sursă de conflict. Știm deja că există conflict acolo pentru resurse naturale și că oamenii au de suferit și chiar sperăm că petrolul nu va deveni uh, următorul uh, motiv de uh, conflict. În aceeași măsură, petrolul va pune în pericol o parte unică a Africii prin faptul că se va permite companiilor petroliere cu sediu central în Europa să pătrundă în acest parc național. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. și cred că ar fi bine să le transmiteți în scris la secretariat pentru a le putea transmite către toți membrii uh, Comisiei DEVE, dacă sunteți de acord. Acum vă dau cuvântul, dar trebuie să vă fac semn când să vă opriți din cauza lipsei de timp. Doar uh, câteva minute, pentru că mai avem niște intervenții care uh, trebuie să aibă loc. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc tuturor uh, celor care au contribuit. Mai ales uh, având în vedere faptul că mulți dintre noi am urmărit situația din uh, Nigeria. Și este interesant să vedem că toată lumea împărtășește părerea noastră. Situația în care ne regăsim în uh, Nigeria este una foarte dificilă și nu mă refer doar la mine personal, ci și programul de mediu al ONU uh, a demonstrat că problemele existente astăzi se vor prelungi și în viitor. Stimați eurodeputați, dacă vorbim despre scandalul în care au fost implicate autoritățile statale pentru că nu au făcut ceea ce trebuiau să facă, da, bineînțeles. Am spus acest lucru de nenumărate ori autorităților naționale. Noi am încercat în măsura posibilului să ne asigurăm că actorii uh, guvernamentali fac ceea ce trebuie, astfel încât, din păcate, până acum, toate eforturile noastre au rămas fără uh, succes. În ceea ce privește problema aprinderilor de gaz, eu am făcut o uh, adresă către minister în care m-am bazat pe uh, legea mediului din uh, Nigeria și uh, mi s-a permis să uh, reformulez legea, care după aceea a fost adoptată de toată lumea, dar din cauza acelei prevederi specifice, la două luni după aceea, uh, ministrul mediului a fost concediat. Și acest uh, proces a murit în mod natural. A murit de moartea bună. Opoziția companiilor petroliere a fost motivul pentru care această lege nu a trecut. Uh, Vorbeați despre licențiere, da, și asta există în legislație. Spune că dacă nu respecti standardele, inclusiv standardele mediu pentru companiile petroliere, lucru menționat și în, UNEP, în uh, raportul lor, atunci, teoretic, ar trebui să fie pedepsit. Din păcate, nu există pârghii prin care guvernul să poată pedepsi aceste companii. Dacă să faci ceea ce, ce trebuie, asta înseamnă că trebuie să oprești producția și dacă oprești producția, nu uh, vom mai avea bani pentru guvernare. Și tocmai din cauza acestei poziții care avem probleme, pentru că nu vrem o revoluție în Nigeria. O revoluție ar duce la o problemă globală și tocmai de aceea situația nu a ajuns încă la acel nivel, pentru că știm cu toții ce se întâmplă în momentul de față în Nigeria, acolo unde grupul islamist Boko Haram îi terorizează pe toți și se luptă cu guvernul, iar guvernul nu le face nimic. Dacă situația degenerează, acest lucru ar fi problematic și tocmai de aceea mă bucur că am avut ocazia să fiu astăzi aici și să vă prezint unele dintre solicitările noastre. Deci noi n-am cerut să se uh, retragă licențele. Sunt de acord cu doamna Caleb în ceea ce privește dublele standarde. Toată lumea a fost de acord cu asta. Pentru că multinaționalele nu respectă legile din țările avansate pentru că au de ales, ci pentru că există niște legi care îi obligă să respecte aceste standarde, fie că le place, fie că nu. Dar standardele sunt uh, slabe, nu doar în Nigeria, ci în toată lumea în curs de dezvoltare. Am vorbeam de uh, Congo mai devreme. Și același lucru se repetă și în Congo, unde situația este poate chiar mai uh, rea decât în uh, Nigeria. Și acest lucru se întâmplă practic în toate țările africane unde se exploatează petrol într-o măsură suficientă cât să le afecteze economia. Ghana, spre exemplu, încearcă să facă excepție de la restul țărilor africane cu rezerve de petrol. Pentru că de la bun început au fost informați de situația din alte țări africane și alte țări în curs de dezvoltare și s-au pregătit deci asta înseamnă educație și conștientizare, care ar trebui să fie susținute și promovate și în Congo, și în Sudan, și în restul țărilor, acolo unde petrolul este principala resursă economică. Dragi colegi, vorbeam de două întrebări vorbeați despre rolul societății civile. Fără rolul societății civile, lumea din afară nu ar auzi practic de ceea ce se întâmplă în Nigeria. Este răspunderea noastră nu doar să vorbim cu străinii, ci să vorbim și cu cei din țară, să vorbim cu, să vorbim cu oamenii din uh, comunitate. Răspunderea mea și a organizației mele este să vorbească cu comunitățile și să le ajute să se protejeze împotriva devastării cauzate de poluare. În primul rând, le încurajăm să nu se implice, să nu uh, facă parte din asta, pentru că uneori problemele uh, apar din cauza sabotajului provocat de localnici acest lucru nu se întâmplă în toate cazurile, dar se întâmplă. Așa cum a arătat și raportul UNEP. Și companiile petroliere spun că o mare parte din incidente se datorează activităților uh, interne. Pentru că exploatarea petrolieră este uh, o activitate care necesită fonduri foarte mari. și de aceea pentru a economisi costuri uh, o mare parte din multinaționale folosesc forță de muncă locală. Cum spuneam, rolul nostru este să vorbim cu toată lumea și să încercăm să creăm o situație prin care legislația să poată fi folosită ca instrument de rezolvare a problemelor. Ca avocat, folosind statuturile juridice, compar situația cu alte țări, dar ajungi la frustrări pentru că există o sentință dată de o instanță competentă în, din uh, Nigeria pentru a uh, opri aprinderile de gaz și la șase ani după aceea Shell încă sfidează această decizie a curții. Nu e datoria mea să aplic legea, dar datoria mea este să uh, mă adresez instanței pentru a obține o decizie și apoi să solicit executarea acestei decizii. Vă mulțumesc foarte mult și foarte pe scurt uh, analizam dintr-o perspectivă foarte practică uh, traiul într-o țară uh, Uh, care exploatează petrol și analizăm procesele și procedurile pe termen scurt, mediu și lung. Pentru noi, cum am spus, uh, cea mai proastă opțiune este să nu exploatăm uh, petrolul. Și facem deja acest lucru într-o oarecare măsură pentru că suntem uh, implicați într-un litigiu transnațional împotriva companiei Shell. Acest caz deja a trecut prin mai multe faze de jurisdicție, dar în cele din urmă am uh, obținut noi jurisdicția de a ne ocupa de acest caz și asta ar putea fi o urmare la propunerile pe care le-am făcut. Și dacă Comisia are nevoie de ajutorul meu pentru a dezvolta niște propuneri concrete în ceea ce privește uh, utilizarea legii și a jurisprudenței, m-aș bucura foarte mult să fac asta. Mulțumesc foarte mult pentru prilejul oferit. Mulțumesc foarte mult, domnului Williams. Cred că suntem cu toții de acord că ar fi important să obținem informații despre ceea ce se întâmplă acolo și uh, ne-ar bucura dacă ne aș putea ține la curent. Acum vreau să vă dau din nou cuvântul dumneavoastră pentru că a fost o întrebare care vi s-a adresat din partea unui coleg Plecând de la ceea ce a spus domnul Williams, bineînțeles, uh, ne bucurăm foarte mult să vă punem la dispoziție uh, raportul UNEP despre Ogoniland. Deci, uh, raportul, din păcate, nu a inclus ultimele deversări de petrol pentru că el a fost realizat anul trecut. Dar ar fi important să vă punem la dispoziție aceste informații fundamentale pentru că veți avea cifre legate de poluare, de uh, impactul socioeconomic, de impactul de mediu ale uh, activităților de exploatare petrolieră. Ca uh, răspuns la întrebarea dumneavoastră legată de ce fel de inițiative globale există pentru a ne asigura că unele resurse, cum ar fi pădurile, petrolul și așa mai departe, ar putea rămâne în uh, sol și uh, ar putea să nu fie exploatate, există un proiect UNRET care înseamnă lăsarea pădurii acolo unde este, deci nedespădurirea și Cred că acest lucru ar fi interesat și pentru Parcul Național Congolez. Și ideea este, cum spuneam, să plătești ă, comunitățile și populațiile locale pentru a gestiona pădurile fără a le exploata. Deci pentru a nu mai folosi cherestea, ci pentru a, a, a păstra, a conserva zonele forestiere. Și apoi să găsim uh, mecanismele uh, financiare la nivel global sau național pentru a plăti uh, bun venit acestor comunități. Și cred că există trei aspecte uh, prin care ne-ați putea ajuta. În primul rând, trebuie să vă asigurați că există un proces de conservare pe termen lung, pentru că dacă vorbim doar de câteva luni sau de câțiva ani și nu avem o strategie pe termen lung, acest lucru nu ne va ajuta să prevenim schimbările climatice și nu le va ajuta nici pe comunități să adopte modele de dezvoltare durabilă pe termen lung. Al doilea aspect este să găsiți niște uh, mecanisme financiare pentru, pentru că dacă doar autoritățile primesc bani și nu se întâmplă nimic, atunci uh, n-am făcut mare lucru. Trebuie să ne asigurăm că aceste mecanisme de finanțare implică și populațiile locale uh, Pentru că, așa cum am spus mai devreme, nu vrem să avem fie protecția mediului, fie dezvoltare, ci vrem să le avem pe amândouă ca o cale de a crea locuri de muncă pentru comunitățile locale. Și ați dat exemplul Ecuadorului și el face parte din uh, proiectele pilot. Deci Ecuadorul uh, which are part of RED și mai multe alte țări fac parte din uh, aceste proiecte pilot. Thank you. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Kent. Și acum o să dau cuvântul uh, Starkeller pentru că am uh, convenit să, să folosim ultimele minute pentru aceste concluzii. Mulțumesc, o să fiu succintă. Cred că era foarte clar că iar înainte de a organiza această audiere că consecințele și dezastrele naturale și schimbările climatice au un efect foarte important în ceea ce privește sărăcia și nu ajută la eradicarea ei. Sigur că e o chestiune foarte importantă și fără de care nu putem aborda aspectele legate de dezvoltare și pe care trebuie să le aprofundăm în continuare. Avem multe probleme, multe lucruri care nu funcționează în țările în curs de dezvoltare, dar și foarte multe lucruri pe care putem să le schimbăm și trebuie să le abordăm în Uniunea Europeană. Putem să facem ceva în legătură cu schimbările climatice, putem să încercăm să asigurăm suficientă finanțare pentru a combate schimbările climatice și mai departe. Plus că urmează conferința Rio Plus 20, care o să mm, aibă pe ordinea de zi toate aceste chestiuni. La acea conferință trebuie să venim cu niște ținte obiective și concrete cu privire la ce putem să facem noi, Uniunea Europeană, dar și ce putem face pentru a susține uh, forțele progresului din celelalte țări. S-a menționat uh, implicarea societății civile, a comunităților locale. Ei bine, cred că putem să uh, rugăm și celelalte țări să se alăture Convenției Argus, care se ocupă exact de acest lucru. Am văzut că mai sunt probleme legate și de uh, Uh, faptul că Comisia nu reușește să implice suficient uh, societatea civilă în viitoare programe tematice privind mediul. Deci și noi avem multe, multe deficiențe de care trebuie să ne ocupăm și din această cauză sub nicio formă nu trebuie să uh, credem că putem arăta cu, cu degetul pe alții. Cred că este așadar să procedăm uh, exact uh, în, în această gândire și în această orientare. Dar uh, economia nu este suficient de dezvoltată, continuă să, fie, să existe o nevoie uriașă de asistență pentru dezvoltare, uh, avem deja țintele pentru 2015, dar pe de o parte trebuie să asigurăm această asistență pentru dezvoltare și Uh, să, la care să alăturăm și celelalte activități și uh, implicații din partea întregii societăți. Mulțumesc! Mulțumesc și eu vreau să menționez două aspecte. Sunt de acord cu colegii mei că și noi în Uniunea Europeană avem răspunderea de a analiza ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare uh, și de a ne reînnoi uh, angajamentul de a atinge țintele de dezvoltare ale mileniului, de a combate schimbările uh, climatice. Uh, pentru că cred că este unul dintre angajamentele noastre cele mai importante, acela de a urmări cu mare atenție ceea ce se întâmplă, consecințele crizei uh, în zona euro și ale crizei financiare. Uh, având în vedere că argumentația privind uh, criza financiară este foarte puternică, nu trebuie să uităm obiectivele noastre de a combate uh, schimbările climatice și de a mm, asigura conservarea biodiversității. Ca raportoare eh, privind siguranța alimentară într-un raport acum câteva luni, am eh, fost foarte interesată și bucuroasă să aflu multe date și informații noi cu privire la legătura directă care există între deteriorarea ecosistemelor, utilizarea terenului, volatilitatea prețurilor alimentelor, malnutriție și foamete. Vreau să vă mai spun că cred că trebuie să analizăm cu mai mare atenție rolul uh, întreprinderilor și companiilor europene, pentru că cred că nu e suficient să vorbim despre răspunderea corporativă a acestor companii, trebuie să accentuăm și răspunderea vis-a-vis -vis de mediu și pentru respectarea drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare trebuie să mai uh, să punem accentul nu numai pe angajamentele opționale ale corporațiilor, ci trebuie să vorbim despre răspunderea concretă pe care o au pentru daunele pe care le-au creat și uh, despre măsuri concrete care trebuie luate. Nu e posibil să uh, Uh, rămâi uh, imun și de nepedepsit uh, la infinit. În acest context, așadar, o să susținem și suntem alături de dumneavoastră în lupta pe care o duceți în țara și în regiunea dumneavoastră. Ne interesează foarte tare și vom urmări această evoluție. Mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor, tuturor participanților, mulțumesc uh, în mod special celor doi invitați și mulțumesc și interpreților.